Înainte să pornim discuțiile propriu-zise prevăzute pentru astăzi, dați-mi voie să menționez victimele incendiilor forestiere care s-au produs în Portugalia în, și în Spania în ultimele săptămâni. După cum am spus și în cadrul intervenției în fața Consiliului European, acesta este un fenomen îngrijorător care ar trebui să se bucure de întreaga noastră atenție. Anul acesta, în Europa, au ars peste 750.000 de hectare din pădurile noastre și peste 100 de persoane și-au pierdut viața, și asta doar în Portugalia. Acesta este motivul pentru care sunt convins că este absolut important și urgent să creăm un corp de protecție civilă europeană și să simplificăm cadrul normativ în care acționează acesta, astfel încât cetățenii să poată beneficia de un sprijin imediat în cazul în care acest lucru este necesar. Vă informez de asemenea că am luat o hotărâre de comun acord cu președintele Tusk și cu președintele Juncker și anume pentru zonele atinse de aceste incendii vor beneficia de banii Principesa Asturia, banii pentru fondul respectiv, un premiu pe care am avut onoarea să îl retrag chiar eu la Oviedo vinerea trecută. Deci există acest premiu și folosim banii pentru a-i ajuta pe cetățenii din comunitățile care au avut de suferit în Portugalia și în Spania și aș vrea să vă rog să păstrăm un moment de reculegere în amintirea celor care și-au pierdut viața și pentru victimele uraganului Ofelia din Irlanda. Desidero altresì informare l'aula che... Aș vrea de asemenea să vă informez că mâine, înainte de vot, vom păstra un moment de reculegere în amintirea jurnalistei malteze Daphne Galizia, care a fost ucisă cu cruzime săptămâna trecută într-un atentat. Această scurtă ceremonie se va desfășura mâine, pentru că mâine vor fi prezenți alături de noi um, vor fi prezente alături de noi rudele victimei care au răspuns invitației noastre și vor fi alături de noi aici la tribună. procesul verbal